a domnului Slavomir Kosovski, cu începere din 27 noiembrie. Îi înlocuiesc pe domnul Marek Iosef Grobarcic și pe domnul David Bohdan Iațchevici. Le urez bun venit noilor colegi și le amintesc că trebuie că se bucură de toate drepturile prevăzute de regulament. Că se bucură de toate drepturile prevăzute de regulament și că își